Allora vi prego di prendere posto, che iniziamo. Vă rugăm să luați loc, spune doamna președinte. Astfel putem să începem munca noastră de astăzi. Iniziamo con eh, l'approvazione și vom începe cu adoptarea ordinii de zi. Ar trebui să aveți acest document în fața dumneavoastră, fiecare membru trebuie să-l aibă. Dacă nu are nimeni nimic de obiectat, atunci până la sfârșitul reuniunii putea, vom putea să adoptăm această ordine de zi. Acum avem o audiere și un vot. De aceea avem interpretare în toate limbile cu care lucrează Parlamentul European. Am aprobat, acum aprobăm procesul verbal al reuniunii din data de 10 noiembrie 2011. Aceeași procedură e valabilă ca și cea pentru adoptarea ordinii de zi, adică dacă nu există niciun fel de observații și obiecții până la sfârșitul zilei, procesul verbal va fi adoptat. Avem uh, un vot astăzi și avem încă două subiecte care trebuie discutate, așa că aș dori să începem imediat cu prezentarea elementelor cheie ale studiului privind rețeaua europeană de energie din surse regenerabile. Avem la dispoziție o oră atât pentru prezentare cât și pentru dezbatere, așa că voi începe dându-i cuvântul domnului director din spatele acestui studiu, domnul Altman, care are 10 minute la dispoziție pentru a ne face o prezentare. Mm, non prende la parola il dottor Altman, così come avevano previsto il nostro ordine di lavori, ma prenderà la parola per primo il Uh, nu o să ia domnul Altman cuvântul acum, ci va începe domnul Brenic Meyer. Și dumnealui are tot 10 minute. Mulțumesc, domnule președ... doamnă președinte, și bună ziua, stimați uh, eurodeputați, doamnelor și domnilor. Mă numesc Anthony Brenickmeyer, Colegul meu este Matias Altman și reprezentăm o echipă de experți care a elaborat acest studiu distribuit dumneavoastră de curând studiu care, uh, și din care vă vom prezenta elementele cheie. Este vorba despre rețea europeană a energiei regenerabile și avem 20 de minute la dispoziție să vi-l prezentăm, deși studiul are 150 de pagini. O echipă de 15 persoane a contribuit la realizarea acestui studiu. Noi uh, aici suntem doi care vom face rezumatul său. Dați-mi voie să vă fac o prezentare a conținutului uh, prezentării de astăzi. O să vă facem o prezentare generală a conținutului studiului mai întâi, concentrându-ne apoi pe principalele obstacole în uh, dezvoltarea rețelelor, analiza cost-beneficii, prioritățile de interconectare și, nu în ultimul rând, recomandări ulterioare. An overview uh, of the study contents. Însă voi începe cu o privire de ansamblu asupra conținutului acestui studiu. Informațiile de fond probabil studiile pe care ne-am bazat nu vă vor surprinde. Știți cu toții că ne dorim să avem 20% surse regenerabile de energie până în 2020 și o reducere cu 80-95% a dioxidului de carbon până în 2050. E clar că vor trebui să existe multe schimbări și extinderea ale rețelei electrice integrarea energii regenerabile fluctuante este un mare pas înainte și e nevoie de investiții importante la nivel european. Ne dorim să existe rețeaua de care avem nevoie până în 2050, dar să se țină cont de mai multe elemente. Și anume există niște proiecții diferite în ceea ce privește dezvoltările în domeniul energiei regenerabile. Am analizat diferite scenarii, am pornit de la diferite premise Majoritatea sau toate au fost produse înainte de Fukushima, așa că de atunci o parte din țări deja au anunțat schimbări în ceea ce privește politica energetică. Simțim până la un anumit punct că odată ce vor exista un număr de noi tehnologii în ceea ce privește energia regenerabilă, atunci toate acestea se vor schimba. Dacă ne uităm la scenarii și la proiecții, atunci putem spune că până acum obiectivele atinse arată că se încadrează cu previziunile de până acum. Cam așa stau lucrurile până acum. Apoi ne-am uitat la prioritățile de infrastructură publicate, la analizele costuri-beneficii în ceea ce privește infrastructura, la obiectivele politice despre care vom mai discuta mai, mai târziu, dar și la obstacolele care există. Am analizat și legislația care există la nivelul Uniunii Europene. Recomandările pe care le-am făcut sunt unele care merg linie, mână în mână cu acest studiu. Vom începe cu niște considerații cheie. Le-am denumit așa pentru că noi considerăm că acestea sunt lucrurile cele mai importante din acest studiu, cele care ar trebui să vă rămână în minte și lucruri pe care trebuie să le știți. V-am am menționat deja o analiza costurilor și beneficiilor detaliată. Mă voi întoarce la acest subiect. Apoi, potențialele beneficii și conflicte în ceea ce privește piața energetică în Uniunea Europeană și integrarea pe această piață. Dacă ar exista o rețea, o infrastructură a rețelei mai bună la nivelul Uniunii Europene, atunci comerțul ar fi sporit, așa că piața energetică va fi de fapt mai mare vom fi mai puțin dependenți de combustibili fosili, dar probabil vor uh, exista noi tipuri de importuri în ceea ce privește energia, de exemplu energie solară din Africa sau diferite minerale. Totul în strânsă dependență de noile tehnologii. Apoi, o mai bună integrare a resurselor regenerabile și a rețelelor va avea o influență și asupra prețurilor. În timp vom vedea fluctuații ale prețului, dar aceste fluctuații vor avea și o componentă geografică. Echilibrarea electricității va rămâne o provocare și de asemenea și echilibru pe piețe rămâne o provocare. Prețurile vor avea o tendință de creștere, așa că va trebui să fim foarte atenți la această evoluție. Dacă analizăm impactul de mediu a noilor infrastructuri, atunci putem să menționăm mai mulți factori. Voi vorbi des, despre câțiva dintre aceștia în detaliu. Însă, în ceea ce priviște, privește politicile, trebuie să ținem cont de relația între politica în ceea ce privește schimbarea climatică și noul sistem de comercializare a emisiilor. Ar putea să existe elemente conflictuale pe care le puteți regăsi în acest studiu. Vom analiza obstacolele în detaliu, mă refer aici la detalii de natură socială, economică și administrativă, iar apoi vom analiza care este rolul politicienilor, astfel încât să se asigure că infrastructura energetică în Uniunea Europeană este actualizată cu situația economică pe care o traversăm. Deja s-au făcut foarte multe în ceea ce privește pregătirea acestor schimbări. S-a lucrat mult asupra coordonării, însă ce rămâne necesar? Nu doar coordonarea e în continuare necesară, ci și asumarea responsabilității. Probabil aceste imagini le-ați văzut și înainte. Aici vedeți repartizarea geografică a resurselor eoliene de pe mare și de pe uscat. Vedeți în stânga. La mijloc vedeți resursele de vânt de pe uscat, iar în dreapta radiațiile solare în Europa. Aceste surse de energie sunt cele pe care noi le numim, le numim fluctuante. Nu putem să prezicem când sunt acestea disponibile. Acest fapt este sursa multor schimbări pe care trebuie să le facem pentru a integra aceste noi surse de energie. Vestea bună e că există energie suficientă pentru a ne acoperi toate nevoile, însă nu cu infrastructura existentă. Schimbările au de-a face cu faptul că aceste surse de energie fluctuante nu sunt întotdeauna disponibile atunci când e nevoie de ele și unde e nevoie de ele. Așa că transportul joacă un rol important. De unde sunt produse și unde trebuie să fie folosite. Acest lucru se va întâmpla la un voltaj redus. Apoi, în aceste grafice vedeți alte două surse de energie regenerabilă, resursele geotermale și cele hidroenergetice. Vedeți cum sunt ele răspândite în Europa. Unde e culoarea cea mai deschisă, pe imaginea din dreapta, acolo sunt cele mai multe resurse hidroenergetice trebuie să fie stabilizat nivelul cererii și de asemenea e nevoie și de flexibilitate. Fluctuațiile nu au loc doar zi de zi, ci și la nivel de anotimpuri. La ce fel de schimbări ne așteptăm? Dezvoltarea rețelei de transmisie este ceva ce ne-ar putea ajuta și ar putea să ducă la o echilibrare între cerere și ofertă și pe distanțe foarte mari. Însă trebuie să ținem cont și de alte opțiuni, cum ar fi schimbarea uh, designului pieței, apoi o gestionare bună a generațiilor pe partea de ofertă. Și stocarea energiei este un factor foarte important despre care vom vorbi și mai târziu astăzi. Avem câteva opțiuni și pentru viitor în ceea ce privește stocarea de uh, petrol, de exemplu, pe viitor, dar putem vorbi și în cazul surselor de energie regenerabilă despre acest aspect. În această imagine puteți vedea diferitele opțiuni. Pe axa verticală se vede o variație în creștere, iar apoi pe orizontală costul superior și inferior. Toate aceste opțiuni vor avea loc simultan sau e nevoie de o repartizare a lor pe o perioadă de mai mulți ani și cu ce cost. Ce putem să spunem? Toate aceste opțiuni au deja loc astăzi într-un fel sau altul, într-un anumit grad. Totul va depinde de condițiile locale, de piețele care există. O abordare la nivelul Uniunii Europene este cea care ne va duce la realizarea planurilor într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor. Trebuie să ținem cont de părțile implicare și de cei care au interese în ceea ce privește investițiile. Și acum să vedem ce putem găsi în acest studiu. Aici puteți vedea patru categorii diferite de obstacole pentru dezvoltarea rețelei. Ce am identificat? Obstacolele de natură tehnică le vedeți la capătul paginii. Acestea sunt cele mai puțin importante. Majoritatea dintre acestea pot să fie gestionate. Apoi, cele administrative, sociale și economice. Acești, acestea sunt obstacole de care încă trebuie să ne ocupăm. Va fi nevoie de foarte multă voință politică la nivelul Uniunii Europene, dar și la nivel de state membre. Ierarhizarea obstacolelor nu e foarte importantă, pentru că fiecare poate să aibă o mare importanță, ținând cont de caracteristicile locale ale proiectelor de energie. O să-i dau imediat cuvântul lui Matias, dat fiind timpul pe care l-am petrecut deja asupra acestor subiecte. Uh, vreau să mai spun doar câteva cuvinte despre obstacolele economice, uh, distorsiunea ale pieței, probleme um, transfrontaliere, uh, contrastimulentele la investiții, uneori există probleme în recuperarea investițiilor și asemenea problema lipsei finanțărilor private. obstacolele sociale se concentrează pe problemele de mediu, de exemplu, problemele legate de păsări sau de lilieci, apoi uh, chestiunile uh, legate de sănătate, uh, de asemenea, impactul negativ asupra peisajului, atât vizual cât și prin reducerea valorii proprietăților, Vis-a-vis -vis de obstacolele administrative, avem uh, reglementări naționale, uneori în uh, contradicție cu cele europene, probleme de infrastructură și uh, evaluările de impact asupra mediului, care astăzi sunt foarte lungi și costisitoare. O să dau acum cuvântul lui Matias, care se va ocupa de restul prezentării. Mulțumesc, Anthony. Eu mă voi uh, ocupa pe de o parte de uh, analiza uh, cost-beneficii și apoi uh, pe prioritățile discutate în prezent la nivel european pentru uh, aceste infrastructuri. Care este obiectivul analizei de costuri și beneficii? haideți să ne amintim de fapt de ce este o problemă atât de importantă. Scopul acestei analize este acela de a ghida uh, investițiile și alocarea costurilor pentru factorii interesați implicați. Ghidarea selectării investițiilor înseamnă nu doar aprobarea sau uh, neaprobarea unei, unui proiect sugerat, ci și Uh, totodată să afli care proiect aduce cele mai multe beneficii raportat la costuri. Deci este un mod de a clasifica proiectele. Și uh, trebuie să mai reamintesc faptul că aceste analize acoperă toate aspectele infrastructurii, nu doar integrarea energiilor regenerabile. Cred că majoritatea dintre voi ați văzut deja acest grafic. Investițiile în rețele se fac în primul rând pentru a asigura um, securitatea um, furnizării, pentru a integra de asemenea Um, în sursele de energie regenerabilă și uh, piețele de electricitate. Avem patru tipuri de infrastructură diferite. Unul dintre ele și probabil cel mai important este se referă la extinderea rețelei, dar trebuie să ne gândim și la depozitare, care vine oarecum în completarea extinderii rețelei. Poate că uneori nu este necesară extinderea rețelei dacă putem crește capacitatea de stocare, de pildă. De asemenea, uh, răspunsul la cerere joacă un rol important în uh, integrarea resurselor regenerabile și poate reduce nevoia de uh, rețele suplimentare. Și gestionarea furnizării ar putea să joace un rol mai important decât o face astăzi. Un aspect important pe care trebuie să îl avem în vedere este că viața infrastructurii se întinde peste câteva decenii poate dincolo de 2050, termen uh, la care ne referim noi astăzi. Și, sigur, celălalt aspect legat de timp este că poate să dureze un deceniu sau chiar mai mult să implementăm infrastructura. Deci aceste perioade foarte lungi, aceste cicluri de viață foarte lungi trebuie avute în vedere uh, astfel încât uh, analizele de cost-beneficii să fie foarte bine făcute. Există foarte multe nesiguranțe și incertitudini, desigur, vis-a-vis de aceste analize pentru costuri și beneficii. Ele sunt dificil de stabilit cu siguranță, mai ales când vorbim de aspecte pe termen lung. Cine va ști care vor fi costurile și beneficiile în 2050? Este foarte dificil de evaluat acest lucru avem o serie de parametri care nu sunt siguri și de care rezultatele depind destul de mult, ca de exemplu prețurile combustibililor, costul investițiilor pentru transmisie, valoarea securității sistemului, condițiile de operare și multe altele. Deci ce facem cu aceste, acești parametri um, nesiguri? este important să avem mai multe scenarii, nu doar două sau trei, ci mai multe, 10, 15, poate 20, și pe baza lor să vedem care sunt deciziile de investiții solide, care se bazează pe rezultatele mai multor scenarii. Și totodată este important să facem și o analiză sensibilității pentru a vedea variații ale tuturor parametrilor și a Uh, înțelege care dintre ei au cea mai mare influență asupra costurilor și beneficiilor. Principalele beneficii este o listă relativ lungă, așa că nu voi intra în detalii, ci voi spune doar că, în principiu, avem o creștere a eficienței utilizării energiilor regenerabile, evident, o reducere a costurilor de operare în cadrul sistemului, o creștere a nivelului de competitivitate legată în special de integrarea uh, piețelor de electricitate, de asemenea o creștere a nivelului securității uh, aprovizionării cu energie electrică, prin uh, faptul că vom putea transporta această energie și peste frontiere, asigurând astfel uh, o consecvență în alimentare. De asemenea, o creștere a solidității pieței și a um, participării din perspectiva cererii. Eficiența utilizării facilităților de stocare a energiei va crește și ea, deși trebuie să subliniez că nivelul de stocare a energiei în Europa este unul extrem de redus comparativ cu alte energii pe care le folosim. Stocarea de gaz natural este, uh, se face la o cu totul altă magnitudine, deci stocarea electricității Uh, este mult mai dificil de realizat decât pentru orice alt combustibil și de aceea nivelul de um, capacități de stocare este unul foarte redus în Europa. Și nu în ultimul rând, o potențială creștere a dimensiunii și eficienței noilor generatoare de pe piață datorită uh, creșterii uh, dimensiunilor pieței. Care sunt uh, așadar uh, rezultatele analizei cost-beneficii pentru uh, infrastructura de electricitate din Europa? Majoritatea indică faptul că beneficiile vor fi mai mari decât costurile, dar sarcina noastră este să calculăm beneficiile și costurile în mod precis după cum am spus, folosind mai multe scenarii pentru a vedea ce este solid și ce nu. Beneficiile merg mult dincolo um, de creșterea așteptată a sistemelor de electricitate, dar ele nu vor fi distribuite în mod egal. Prin urmare, analiza de cost-beneficii va ajuta să atribuim costurile diversilor factori interesați implicați. Acum trebuie să uh, vedem care ar fi prioritățile în uh, investițiile în domeniu. Aceasta este provocarea cu care ne confruntăm. Investițiile planurilor de energii uh, regenerabile văd uh, anumite state care au cote mari de um, energii regenerabile fluctuante în rețea și avem cote la nivel național și, pe de altă parte, valorile absolute pentru energia eoliană, de exemplu, în uh, rețea franceză, să zicem sunt cotele absolute uh, cele mai mari în Spania, Portugalia, Germania și Franța, de pildă. Acestea sunt provocările. Deci, ce înseamnă acest lucru pentru rețea? Avem priorități propuse în pachetul privind uh, infrastructura energetică propus în octombrie de Comisia Europeană și în planul de dezvoltare a rețelei pentru 10 ani programul pilot ENSOE din 2010. Acestea se bazează pe o abordare de jos în sus. Deci fiecare țară spune care consideră că e proiectul cel mai important pentru ea, dar nu există o abordare de sus în jos, să se spună de, din perspectivă europeană, privind Europa din satelit și nevăzând nicio frontieră, care să fie prioritățile. Această abordare de sus în jos nu există încă, dar uh, există ceva um, inițiativă în această direcție. Articolul 12 din pachetul privind infrastructura din propunerea din liniile directoare uh, TNE spune că ar trebui să se propună o metodologie pentru un, o analiză cost-beneficii armonizată la nivel european pentru proiectele de interes comun. Mi se pare că aceasta este o propunere foarte ambițioasă să se depună această metodologie la doar o lună după ce acest, uh, această propunere de regulament ar intra în vigoare. Presupunem că ar fi nevoie de mai mult timp pentru o metodologie corectă. În ciuda faptului că un, s-au efectuat deja o serie de analize cost-beneficii, considerăm că, de o, pe, o, pe de o parte, ele sunt neconcludente și pe de altă parte că ele nu ating uh, nivelul de detaliu și de durabilitate mulțumitor din punct de vedere științific și politic totodată. Acestea sunt interconexiunile care există în prezent și vom trece la slide-ul următor pentru a vedea care sunt prioritățile Uh, potrivit uh, planului de dezvoltare uh, pilot pe 10 ani. Cam aceasta ar fi situația în 2020 pe baza acestui plan ENSOE. Vedeți că, deși intuitiv par niște sugestii foarte bune, nu există o bază științifică clară pentru a spune dacă sunt sau nu într-adevăr niște sugestii firești. Nevoia de cercetare înseamnă că trebuie să ajungem la un nivel de detaliu mult mai mare și să păstrăm coerență la nivel european. Cam asta se spune în uh, slide-ul acesta. Să trecem acum la ultimul slide din această prezentare, recomandările. înseamnă că uh, infrastructura trebuie să aibă un nivel ridicat uh, al capacității de înlocuire. analiza cost-beneficii trebuie să fie făcută pentru fiecare scenariu pentru a vedea care este cel mai optim din punct de vedere al costurilor. Sunt necesare scenarii multiple, după cum am spus, și o perspectivă pe termen lung pentru a realiza acest lucru, pentru că mare parte de această infrastructură va fi operațională și în 2050. După cum spuneam, nivelul cercetărilor trebuie accelerat pentru a avea rezultate și metode solide ca bază pentru deciziile politice. Mă voi opri aici și vă mulțumesc frumos pentru atenție. Atât eu cât și colegul uh, meu vă stăm la dispoziție pentru a răspunde la întrebări. Mulțumim foarte mult raportorilor. A cerut o Cuvântul acum domnul Corea de Campos, 5 minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am fost foarte surprins de cât timp de vorbire mi-a acordat. În primul rând vreau să-i felicit pe autorii studiului și să vă spun că acest studiu mi se pare extrem de important pentru că poate contribui la implementarea regulamentului despre care vorbim și, în același timp, analiza cost-beneficii trebuie să fie făcută pentru că este elementul cheie. Vreau să vă pun însă câteva întrebări. În ce măsură credeți că dificultățile sau uh, piedicile care mai stau în calea acestei uh, inovații și din punct de vedere al mediului ar putea să, în ce măsură așadar putem să sperăm că se va pune în aplicare acest nou nou sistem. Există însă în continuare piedici materiale, substanțiale, dar și tehnice și uh, piedici tehnologice, tehnice, pentru că pe coastă costă de 2,5 uh, mai mult decât offshore, decât în larg. Uh, am citit nu mai știu unde, dar am citit acum câteva zile chiar că ar fi de patru ori mai scump ca această rețea să se afle pe pământ și nu în larg. Vreau să vă întreb de aceea în ce măsură barierele care mai există în momentul de față ar putea să pericliteze acest proiect. Dacă, de exemplu, curentul nu poate să fie um, repartizat în mod egal pe piață. Uh, și cât de importante sunt, cât de importantă este tehnologia de stocare. Credem că um, în general, um, progresul tehnic ne va putea aduce multă plus valoare, dar stocarea energiei uh, hidraulice este poate singura formă pe care ne putem baza momentan, iar uh, țările care nu pot uh, stoca energia Uh, hidraulică și doar se află pe calea de diversificare la energiile regenerabile, vor avea cu siguranță mai multe dificultăți decât uh, cei care au deja un mix energetic mai uh, bun. Putem să sperăm că într-o perioadă de timp destul de previzibilă, cam până în 2020, putem să ne, să, poate să se pună în aplicare ceea ce s-a cercetat la nivel tehnologic, astfel încât să se folosească și tehnica cu hidrogen și uh, tehnologiile existente și uh, fotovoltaica. La fotovoltaică vreau să vă întreb dacă nu vreți să se vorbească mai mult de acest subiect. Nu am văzut prea multe referiri. Știu că aceasta este numai o fracțiune din posibilitățile de energie pe care le avem. Dar credeți că ar trebui tot timpul să rămână elementul orfan între sursele de energie? Energia fotovoltaică are beneficii evidente pentru mediu, mai ales când e vorba de uh, energia folosită în, uh, în gospodării. Ne puteți spune ce se întâmplă cu acest tip de energie? Trebuie să nu uităm că întotdeauna consumatorul este cel care va plăti investițiile în energii regenerabile, deci trebuie să considerăm faptul că aceste investiții vor fi foarte mari și că, deci, trebuie să cântărim bine ce facem. Unul din argumentele puternice împotrivă este că uh, exact consumatorul plătește toate aceste inovații de energii regenerabile, mai devreme sau mai târziu. De aceea eu aș fi vrut uh, să ne dați niște răspunsuri mai originale în acest domeniu, dacă s-ar fi putut. Acum, în legătură cu analiza costuri-beneficii, dacă ne gândim la dificultățile pe care le avem de a transpune aceste valori nemateriale într-o schemă financiară, vă întreb dacă credeți că metoda comparativă între diferitele metode pe care am aplicat-o până acum poate fi folosită și pentru aplicațiile viitoare? De exemplu, la um, consumul uh, de vârf, la așa numitele PIX, cât de valabile sunt argumentele dumneavoastră? Sunteți sigură că aceste argumente pot fi folosite sau credeți că ar trebui la un moment dat să ne facem referire la alte argumente? Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta domnului Corelele Campos. Și acum aș vrea să dau cuvântul două minute colegilor care au cerut uh, cuvântul, pentru că după aceea trebuie să trecem la vot. Domnul Jadot mai întâi, vă rog. Merci, Madame la président. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc foarte mult tuturor intervenienților. Ați menționat un punct care mi se pare extrem de important, și anume că în momentul de față definim un nou regulament care, sperăm noi, va crea criterii comune uh, și uh, ne bazăm aici pe analiza costuri-beneficii și așa mai departe. Și, în același timp, din aceste analize trebuie să reiasă un proiect de interes comun, de bine general. Problema este că toate aceste planuri de obicei se fac la nivel național, de interes general vorbesc. N-ar fi mai bine să inițiem un proces care să ne permită, în momentul în care am stabilit criteriile și indicatorii, să ne adresăm statelor membre pentru a spune că adunarea a 27 de state membre um, și a proiectelor lor nu face neapărat un bun plan european. Consider că suntem de aceea într-un impas momentan pentru că riscăm să alegem proiecte de interes comun care de fapt nu sunt decât proiecte de interes național sau binațional dar pierdem din vedere în același timp viziunea europeană și urgența cu care trebuie să investim în uh, infrastructurile și rețelele la nivel european. Eu cred că ar trebui să prevedem o formă și de dus întors în aceste analize. Mulțumesc! Grazie. Uh, eu chiudo la lista oratori perché... Închid acum lista vorbitorilor pentru că avem încă 8 vorba, vorbitori. Domnul Albertini are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să vă spun de la început că întrebarea pe care o voi pune nu se potrivește neapărat perfect cu tema pe care o discutăm. Aș vrea să mă scuzați din la început încă pentru această chestiune, dar abia astăzi am citit studiul. Este vorba aici de crearea unor reguli foarte eficiente pentru producerea și transmiterea de energie din surse originale din surse regenerabile. Dumneavoastră ne-ați vorbit foarte structurat de tip, diferitele tipuri de energii regenerabile, de eoliană, solară, hidraulică. Eu am lucrat 9 ani în administrația locală de la Milano și știu că procentul de energii regenerabile care crește în fiecare an nu este comparabil cu procentul de deșeuri pe care trebuie să le gestionăm. De fapt, 80% din europeni locuiesc în municipii, în orașe și de aceea ar trebui și la energiile regenerabile să considerăm și arderea deșeurilor ca una din chestiunile pe care trebuie să o rezolvăm. Dacă avem, de exemplu, centrale care valorifică energia din arderea deșeurilor, ar fi mai economic și mai ecologic ca proiect. Oricum avem costuri pentru eliminarea deșeurilor, trebuie să ținem cont de acestea și energia este, de fapt, Um, această energie ar fi una regenerabilă, mult mai regenerabilă decât uh, cele clasice. Acest argument uh, va trebui cel târziu în 10 ani să fie considerat. Eu cred că și acest tip de energie ar putea fi uh, discutat. S-ar putea chiar face un studiu separat pentru deșeuri și arderea lor. Mai am 15 secunde pe care le voi folosi pentru o întrebare. Mai mulți oameni de știință sunt de părere că Uh, centralele atomice nucleare de viitor vor avea energie regenerabilă la baza lor. Deci uraniul nu va mai fi folosit din minerit, ci va folosit uraniul din alte surse de pe acest pământ. Și astfel și energia nucleară ar putea deveni o energie regenerabilă. Îmi pare rău că am depășit cu 10 secunde. Mulțumesc foarte mult, doamna Merkis, acum. Nu mai este în sală. Domnul Prodi are cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze, dar numai acum am apucat să citesc raportul, dar aș vrea să notez absența unei remarci care mie mi se pare esențială. Este vorba de super rețelele, așa numitele super grid, la uh, tensiune înaltă. E vorba de așa numitele autostrăzi energetice cu uh, uh, curent de înaltă tensiune, care consumă mult mai puțin decât uh, cele clasice. Aceasta schimbă premizele de plecare. Această autostradă sau coridor energetic în Europa ar putea să ne asigure o posibilitate de compensare între sursele de energie regenerabilă. Vreau să analizăm eventual toate domeniile din punct de vedere statistic. Aceasta mi s-ar părea o soluție mai bună, de exemplu, decât stocarea de energie, adică folosirea unor energii stocate care ar avea nevoie de mai mult consum de energie în același timp, cum ar fi cazul energiei eoliene. Ar trebui mai degrabă să ne uităm la energia care se poate cel mai bine stoca în forma sa de curent, a electricitate. Domnul Albertini are dreptate și eu cred că se poate adăuga și că biomasa poate fi folosită, iar uh, substanțele necesare pentru obținerea de energie din biomasa pot fi stocate. Nu ar trebui să producem electricitate altfel dacă se poate stoca fără să trebuiască să mai folosim altă sursă. Domnul Kelly. Uh, thank you very much. And... Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, prezentatorilor acestui studiu pentru că a fost foarte interesant. Vreau să menționez două puncte. Un prim punct, să ne gândim dincolo de 2020 este absolut uh, justificat. Știm foarte bine că suntem deja în 2012 și probabil că până când ne trezim în 2020 uh, toate problemele uh, vor trebui planificate mult mai repede mai ales uh, când aduc beneficii clare. Aș vrea să mai îmi spuneți mai mult, dacă se poate, despre potențialul de, de stocare de energie și îmbunătățirea generatoarelor și impactul acestui metode pe strategia generală. S-a menționat un punct foarte interesant și foarte adevărat, o abordare de sus în jos. Aș vrea să știu care ar fi impactul acestei abordări pe aspectele de uh, piedici administrative. Și aceasta ar trebui analizat, acest aspect, și la nivel european. Când vorbim despre o rețea paneuropeană, având în vedere situația actuală economică, să nu uităm că e nevoie de o coordonare mai bună fiscală și aceasta o avem prin pactul fiscal, pactul bugetar. Dar dacă reușim uh, să revoluționăm uh, aspectele legate de centrale nucleare. Nu știu în ce măsură aceasta este posibil. Și văd că Rusia face progrese. Am putea, într-adevăr, să ne gândim și la altă formă de energie. Mulțumesc! Grazie. Turmes. Domnul Turmes, mulțumesc. Grazie, Președinte, Uh, ehm, I have, uh, so I, I want to, to, uh, mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș vrea să discutăm despre cum putem ajunge la o planificare coordonată a rețelei, combinație între de sus în jos și de jos în sus la planificare. Cred că există o cale de mijloc care ar putea fi analizată, mai ales, așa cum a spus și domnul Coria de Campus, și anume, astăzi este foarte dificil să obții acces la informații despre fluxul de electricitate, pentru că fiecare sistem de transmitere sau fiecare operator de transmisie păstrează aceste informații pentru el. Dacă am reușit să obținem mai multă coordonare, măcar la nivel regional, între sistemele, operatorii de uh, transmisie în rețea și o coordonare mai bună, unde am putea culege toate datele centralizat, aceasta ar putea să ne ducă la o uh, mai multe informații la o bază de date adevărată pentru planificare. Mai sunt, mai sunt două alte aspecte. Acum câteva luni am lucrat la un proiect care se numea Helios. Ideea era ca în Grecia să se construiască cu fonduri germane un proiect de mare amploare în domeniul energetic proiecte de, fotovol- de energie fotovoltaică care se potrivesc mai bine în Grecia decât în Germania. E mai ieftin însă să investim în acest tip de, economi- de, economi, de energie, mă scuzați, în Germania decât în Grecia. Însă ceea ce mi-a spus el este că radiațiile solare care se creează în acest proces sunt mai mari în Germania decât în Grecia. Așadar, în Grecia decât în Germania, îmi cer scuze, deci uh, se emană mai multă căldură, se poate folosi mai bine energia în Grecia decât în Germania. Același lucru se aplică și la investițiile în uh, rețele. Investiția într-o rețea în Irlanda este foarte scumpă astăzi pentru că este o companie de stat. Va trebui să ne împrumutăm pe piața de capitalul la aceeași uh, rată cum se împrumută guvernul. Deci n-ar trebui oare mai bine să punem accentul mai degrabă pe instrumente cum ar fi BEI pentru a putea obține o rată mai bună, o dobândă mai bună la împrumuturile de pe piața de capital și nu să ne împrumutăm în țările în care există o dobândă foarte mare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Turmes, domnul Coșe. Mulțumesc, doamnă președinte. nu am ascultat uh, în, din partea prezentatorilor raportului despre echilibrul dintre dimensiunea mijloacelor de producție de energie regenerabilă și, pe de altă parte, topologia rețelei europene, să spunem așa. Or, există evident o relație între cele două. Dacă se consideră că energiile regenerabile ar uh, ieși din mari centre de producție, să zicem o centrală de energie regenerabilă, atunci va exista un anumit tip de rețea cu linii de înaltă sau foarte înaltă tensi- uh, tensiune care uh, va transmite această energie. Cum se spune și în cartea prietenului nostru Jeremy Rifkin, fiecare casă, fiecare imobil sau fiecare cartier sau autovehicul electric uh, care va produce electricitate, deci milioane și milioane de mici surse de electricitate, deci toate acestea vor face rețeaua în sine, care nu va avea nici cum aceeași topologie sau morfologie ca în cazul unor centrale mari. Prin urmare, care este ipoteza noastră pentru 2050? Și mă refer la sursele de producție electrică. Credeți că vor fi mai degrabă mici unități foarte descentralizate și dispersate sau, din contră, centrale mari și atunci rețeaua se va schimba? În sfârșit, dați-mi voie să vă amintesc o mică povestioară la, care a avut loc la adunarea națională din Franța. Este evident că problemele de circulație a fluxului electric există și unul dintre colegii noștri de la această adunare de acum câțiva ani spunea că ne-am săturat de proiecte cu rețele mari pentru că astfel nu vom putea respecta legile Kirchhoff și prin urmare trebuie să votăm altele. Grazie, la parola a Mazez Kukovic. Mulțumesc, are cuvântul domnul Căveș. Tori. Hvala lepa, gospa predsednica. Zahvaljujem se za tako potrebno. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc pentru această analiză atât de necesară și atât de importantă care ne oferă o perspectivă asupra viitorului. Tehnologia și tehnica au avansat deja foarte mult, așa că noi am putea face toate acestea încă astăzi și nu în 2050. Eu văd multe obstacole în ceea ce privește latura socială, obstacole sociale. Cum am putea noi, prin politici mai bune, să îi convingem pe oameni că trebuie să salute o planetă mai sănătoasă și acest lucru se poate face prin energiile regenerabile. Să ne putem, că se pot folosi de aceste oportunități pentru a avea noi locuri de muncă. Energiile regenerabile ne oferă un potențial pentru noi locuri de muncă și eu, sunt o perspectivă bună pentru IMM-uri. Mulțumesc! Mulțumim, Comisia. Doriți să luați cuvântul? Mulțumesc, nu? Atunci le dau cuvântul uh, experților pentru niște răspunsuri succinte. Mulțumesc foarte mult pentru această listă impresionantă de întrebări. Cre- e foarte mulțumitor să văd că toate întrebările care le pe care le-am auzit în această sală sunt cele pe care și noi le-am identificat și pe care am încercat să le abordăm în acest raport. Dacă vorbim despre integrarea energiilor regenerabile, atunci ne aflăm în fața unei ecuații uriașe cu foarte multe variabile. Foarte multe dintre întrebările din această sală au făcut referire la aceste variabile și la căutarea soluției celei mai bune. Da, există recomandări pentru mai multă cercetare și pentru mai multe dezbateri, dezbateri științifice în acest domeniu și acesta este punctul cel mai important din studiul nostru. Acum mă voi, mă voi referi la întrebarea legată de bariere și dacă acestea pot să fie un impediment în dezvoltarea pieței. E într-adevăr o întrebare foarte importantă și ultima care mi-a fost adresată. Obstacolele acestea sunt ele un impediment? Cred că barierele pe care le-am identificat identificat noi în studiul nostru pot să fie abordate, putem să muncim asupra lor. Există soluții, însă e nevoie de voință politică pentru a implementa aceste soluții și e nevoie și de educație și cercetare ca un mod de a continua acceptanța. Acceptanța este și ea foarte importantă. Dacă putem să explicăm beneficiile sistemului partenerilor noștri sociali, atunci acestea, aceștia vor fi de partea noilor dezvoltări. Și acum îi voi da cuvântul lui Matias ca să răspundă și el la o parte din întrebări. Voi încerca să răspund la trei grupuri de întrebări. Prima legată de depozitare, apoi investiții în rețea, iar apoi energii regenerabile ca atare. Probabil că ar trebui să încep cu energiile regenerabile. Întrebarea, o întrebare a fost următoarea. Dacă deșeurile nu ar trebui privite ca o sursă de energie regenerabilă? În proporție de 40%, deșeurile sunt văzute, văzute ca fiind regenerabile, iar 60% pe bază de elemente fosile. Dar vorbim totuși de o cantitate foarte mică. Chiar dacă s-ar folosi toate deșeurile din toate gospodările din Europa pentru electricitate, aceasta ar acoperi doar foarte puțin din consumul de electricitate la nivel european. Așa că alte surse de energie regenerabile sunt mai importante din punct de vedere cantitativ. S-a mai pus și o întrebare cu privire la alte surse de energie care sunt mult mai ieftine și cine va avea de suportat costurile, consumatorul. Dacă analizăm dezvoltarea costurilor, atunci observăm că sursele regenerabile devin tot mai ieftine, de exemplu celulele fotovoltaice. Vorbim aici de procente din două cifre de scădere a prețului pe an, iar acest lucru face ca acestea, celulele fotovoltaice, să fie tot mai atractive pentru gospodării. Adică e mai puțin costisitor să produci celule fotovoltaice acasă decât uh, energia acasă prin această tehnologie decât să cumperi curent de la furnizor. Energiile regenerabile au potențialul de a reduce costurile pe termen mediu și pe termen lung pentru toți consumatorii. Acum să vorbim despre investițiile în rețea. În analiza noastră și prezentarea noastră de astăzi am subliniat faptul că o abordare de sus în jos ar fi importantă. Însă trebuie să mai menționez ceva despre analiza noastră. Această analiză nu include în detaliu pachetul privind infrastructura. Ne-am terminat această analiză la mijlocul lui octombrie, adică înainte să propună Comisia acest pachet. E un pachet important și acesta trebuie analizat îndeaproape, să vedem ce sugestii există în acest pachet. Ce observăm noi? Observăm că nu există destule abordări de sus în jos în aceste regulamente care sunt propuse în acest moment. S-a pus o ultimă întrebare cu privire la depozitare. Dacă e o parte a extinderii rețelei sau nu, răspunsul e da, putem spune așa. Dezvoltările rețelei de cele mai multe ori vor fi mai puțin costisitoare, însă în ceea ce privește depozitarea, probabil lucrurile vor avea loc mai repede și vor fi mai ieftine, ținând cont de anumiți factori locali. Cel mai interesant din punct de vedere economic, în ceea ce privește depozitarea, este tocmai acest fapt de a înlocui extinderile din rețea. Și vorbesc de un termen în 5, în 10 ani. La nivel local e într-adevăr o opțiune interesantă. Însă, la nivel înalt, unde vorbim despre depozitare sezonieră și domnul Prodi ne-a vorbit despre hidrogen în acest sens. Acum acest factor este foarte important, pentru că o adevărată stocarea energiei poate să aibă loc doar sub formă chimică, fie că vorbim de hidrogen sau alte gaze sintetice care au fost produse cu ajutorul hidrogenului. Da, depozitarea este o chestiune în cazul căreia avem nevoie de dezvoltări tehnologice. Mai ales când vorbim de electricitate, există niște factori negativi și mai ales costul. Mulțumesc foarte mult! Bine, vă mulțumim foarte mult, mulțumim celor doi raportori și cred că acum vom trece la vot. cheamă? Și eu vreau să-i chiede la parola?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 Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, am o întrebare. Am uh, participat la toate dezbaterile, sunt foarte interesante și vă mulțumesc că mă țineți la curent cu ceea ce se întâmplă, dar aș vrea să știu dacă acest document excelent va fi tradus în, limba, uh, în limbile um, deputaților, limbile materne ale deputaților. si rassicuro che sarà tradotto in tutte le lingue e verrà messo in Președinte, da, pot să vă asigur că va fi tradus documentul în toate limbile. Foarte bine, să trecem la vot acum. Chichester. Colegul nostru Chichester pe tema Agenției Europeană pentru Siguranța, Securitatea Rețelelor și a Informațiilor. Vă rog. Before the start the voting. Înainte să începem voturile, aș vrea să adaug, când ajungem la lista de votare, pe tema taxării produselor uh, energetice și uh, a electricității, 102 și 103, 103 și 104 ar trebui să fie votate ca adițional la 100 deci 103 și 104 suplimentare votate separat față de 102. Deci, ați înțeles. Când ajungem acolo la vot. Bine. Passiamo al voto. Trecem acum la vot. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la articolul 4, amendamentul 57, ce ce stărcine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abține, se adoptă. Articolul 6, amendamentul 210. e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Articolul 7, amendamentul 74. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Articolul 7, amendamentul 25. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 213. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 75. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 76. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 214 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 77, cine pentru? Aici avem, de fapt, două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 215, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 78, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 4, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 5, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 94. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 95. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 96. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 97. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 98. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 100. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104. cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 109 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem apoi un vot în bloc. 228, 229, 230 e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 112 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 6. Da, un punct de procedură. Domnule președinte. L'amendement 6. Vis-a-vis de la amendamentul 6 de compromis, am dori să se facă vot separat la 3A cu privire la agenția care trebuie să aibă sediu în Creta, deși personalul poate să fie la Atena. Am dorit să separăm uh, a doua, al doilea rând de primul. Pentru că dacă ne-am luat angajamentul să uh, punem această agenție în Creta, mi se pare ciudat să fie, ca ea să fie în Creta și o parte din personal să aibă voie să fie în Grecia, în Atena sau în altă parte. Prin urmare, am vrea să existe o diferențiere la vot. Mulțumesc, doamnă președintă. Sul eh, votul de compromis nu pos- În ceea ce privește votul com- pe compromis, nu putem să vă oferim vot pe părți. Îmi pare rău. Îmi pare rău. Decât dacă toată lumea ar vrea. Nu putem să facem așa ceva. Trebuia să ne spuneți aceasta înainte. Deci acum votăm compromisul 6. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Amendament 115, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 116, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 237, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 239, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7, pentru, 7A, îmi cer scuze, spune președinta, compromisul 7A, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Verificăm dacă doriți. 7A. 7A. Deci 7A, verificăm. Votul chiusă. S-a închis votul. Se închide votul, se respinge. Trecem acum la 7B. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 126. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 127. cine pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. 128. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 131. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 135 împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru A, considerentul 27 libe. Îmi cer scuze, spune președinte, am uitat un care fusese tăiat de pe lista de vota 7, Chichester, 17 pentru împotrivă, abține, se adoptă. 11 pentru. Libe, Register 27. Considerentul 27 sau amendamentul 11, Libe. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru. Nu, îmi cer scuze. Amendamentul 27. Amendamentul 27 pentru. Împotrivă. Abține se adoptă. Compromisul 8 pentru. Împotrivă. Abține se adoptă. Amendamentul 153 pentru. Împotrivă. abține Se adoptă. Apoi... Da, vă rog. Amendments 26. Am votat amendamentul 36 și 151. Which are identical? Acestea sunt identice, le-am votat. Ok, ok. Le-am votat assieme, da. sì, no? Put together, yeah. Sì, le-am votat assieme. Adesso cosa abbiamo? Amendamenti? Prima partita, sempre. Eh, abbiamo, siamo agli emendamenti 150. Suntem la 150 și 155 acum. 154 și 155 în două părți. Prima parte, cine pentru? Împotriva. Abține. Se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 30 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 156 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 124 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul 125 pentru, împotrivă, se adoptă. Uh, um, Doamnă președinte, 125 vine caduc. Nu. A fost respins. Votul final per apel nominal. Votul final cu apel nominal. Gata, ați terminat, se închide votul. S-a închis acum. Bine. Felicitări. 51 pentru, 3 împotrivă. 52 pentru, 3 împotrivă. Și o abținere. Perfect. Vă mulțumesc. Domnul Chichester. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, țin să le mulțumesc colegilor pentru un vot care a decurs așa cum trebuie. Mă mulțumește foarte mult rezultatul. Cu toate acestea, eu am cerut să votăm pe rezoluția legislativă în așa fel încât să avem destul spațiu încât să discutăm împreună cu Consiliul și Comisia. Așa că aș dori să amânăm acest vot privind rezoluția legislativă. Bine. am terminat. Bine, am încheiat acest punct. Suntem de acord, cred. Toată lumea e de acord, deci acum uh, trecem la... De fapt, eu cred că trebuie votat, nu? Nu. Secretariatul ne spune că nu trebuie să votăm. Deci vom amâna votul pe tema rezoluției legislative. Mulțumesc, domnule Chichester, și trecem acum la al doilea punct de pe ordinea de zi. Un al doilea punct de la voturi. Punctul 6, revizuirea celui de-al șaselea program de acțiune pentru mediu și stabilirea priorităților pentru cel de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu. Raportarea este Cristina Gutierrez Cortines. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă amendamentul 2. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 3. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri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 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, vreți să verificați 17? Bine, verificăm 17.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 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Apro se, se adoptă, mă scuzați. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru,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 Votă è Se închide votul. 25 pentru, 26 împotrivă. Se respinge. Mă scuzați, se avea dreptate. top. 39. Era 39? 39. 39. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum votul final cu apel nominal. Votul e chiusă. S-a închis votul. 51 pentru, 52 pentru și 4 abține nimeni împotrivă. Trecem acum la următorul punct. Asigurarea noastră de viață, capitalul nostru natural, o strategie a UE în domeniul biodiversității pentru 2020. Compromisul A paginii pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9. cine pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 13, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 16, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 18, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 21, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 22, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 24, cine pentru, împotriva, abțineri se respinge. 25 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri se respinge amendamentul 30 pentru, potrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 30, nu, verificăm 30 acum. Votul e S-a închis votul. 41 potrivă 14 pentru, într-adevăr. Nu era o mare provocare. Amendamentul 29. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32. 31. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 34 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 35 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Votul final acum, cu apel nominal, s-a deschis votul. Bun, 54 pentru, 55 de fapt și o abținere. Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la punctul următor, alimente destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică și alimentele destinate unor, destinate unor scopuri medicale speciale. Domnul Robert are cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Din partea raportorului, domnul Tacula, vreau să fac câteva observații. În acord cu raportorii din umbră din alte grupuri politice, mai multe amendamente au fost grupate în voturi în bloc. La A pentru uh, alimente pentru sugari, lapte și la B la cei care au probleme cu toleranța la gluten. De aceea raportorul ne propune să respingem aceste amendamente. Veți avea o mențiune în explicații în acest raport unde vi se explică exact de ce s-a procedat așa și se cere Comisiei Envi să analizeze aceste chestiuni importante. Mulțumesc! poi li Mulțumesc, domnului Rode. Vom vota în bloc, într-adevăr. Și trecem acum la vot cu numărul 53. Trecem la amendamentul 53 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 56. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Verificăm 56. Votul e chiuso. Se închide votul. 34 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, obțineri, se respinge. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 în patru părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Partea a treia. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Partea a patra. Pentru, Bun. Se închide tot restul este respins. 60 pentru, potriva, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Se adoptă, spune președinte, am ce scuze.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 împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 87 nu cade, 89 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 92 pentru, împotrivă, abțineri a, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, abțineri, se adoptă. 11 pentru, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 în trei părți. Patru părți, de fapt. Prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și celelalte trei părți cad din cauza aceasta, Le deci ștergem la 23. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 25. Vreți să verificăm 24? Bine, verificăm. S-a deschis votul. Votă Chiuza. S-a închis votul. 28 pentru, 25 împotrivă și se adoptă.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 Haideți să verificăm. Verificăm bloca. S-a deschis votul. Votul chiusa. S-a închis votul. 28 pentru, 27 împotrivă. Într-adevăr, era justificată verificarea. Deci se adoptă. Trecem la blocul B. Pentru împotriva, Se respinge. Verificăm blocul B. Vă rog. S-a deschis votul. Votul B. Aperto il voto sul B. Aperto il voto. Apriamo il voto. Bloc B, voto aperto. Blocul B s-a deschis votul. S-a închis. 22 pentru, 33 împotrivă. Se respinge. Acum mai avem de votat 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge și votul final cu apel nominal se deschide votul. Voto è chiuso. 42 a favore. Un... 42 de voturi pentru, 11 împotrivă, se adoptă. Ultimul vot, modificarea directivei ce a Consiliului privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității. Doamna Ulscoc, doriți să spuneți ceva? Nu. No. Nu. No. Eh, Bine. Uh, thank you. Yes, I wanted to say that when it comes to... Mulțumesc frumos. Vreau să spun că în ceea ce privește amendamentele 103 și 104, acestea se vor vota suplimentar. Deci sunt uh, amendamente suplimentare la 102. Mulțumesc. Mi dice că aveva già visto questa cosa. Secretariatul mi-a spus că au constatat deja acest lucru și s-a acceptat. Deci începem. Amendamentul 43. cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 45. Pentru? Nu, nu. 44. 44 pentru că am respins 43. cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 45. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48. Pentru. Abțineri. Se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 50 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 51 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 54. Pentru? Vreți să verificați 53? Bine. S-a deschis votul atunci. Chiusa. S-a închis. Aveți dreptate, 25 pentru și 30 împotrivă. Deci se respinge 50 și... trei se respinge. 54. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Se verifică. Se deschide votul. La 54 s-a închis votul. 34 pentru, 21 împotrivă, se adoptă. Amendamentul și 56 le votăm împreună pentru că sunt uh, identice. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5. Ce anume? Altă dată? Altă dată. 55 verificăm bine. Votul voto chiusa. S-a închis votul. 34 pentru, 20 împotrivă, la fel ca înainte. Trecem la 55 și 56 împreună, după cum ziceam, cine pentru, împotrivă, Nu, amendamentul 5, 5 spune președinta. 5. 5 și 60 sunt identice. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Eu nu știu, nu-mi dau seama. Ori nu ridicați bine mâinile, deci mai bine verificăm. Verificăm 5 și 60. Votazione chiusa. S-a închis votul. 34 pentru, 19 împotrivă. Da, deci dacă ridicați mâinile se vede mai bine. Amendamentul 61. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 6 și 62 împreună sunt identice. cine pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 și 64, identice cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67. cine pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 70 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 73 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Votăm și 72 pentru că nu s-a votat 9. Deci votăm acum 72 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 10. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 74 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 75 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 87 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 88 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 90 și 91 împreună, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 90 și 91, verificăm. S-a închis votul. 20 pentru, 34 împotrivă. Amendamentul 12, trebuie să-l votăm. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem două amendamente identice acum, 96 și 97, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 98 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 99 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 100 în două părți. Prima parte pentru, împotriva abține, se adoptă, partea a doua pentru, împotriva abține, se adoptă, Trecem acum la 102. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 105. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 106. Pentru. Vă rog. Quest of, uh, Mrs. Ulskov. La cererea doamnei Ulskov a spus da să votăm, cum a spus mai înainte, președinta. Da, da, mă scuzați, am uitat. 103, 104. Allora, il 103 e il 103 și 104, spuneam înainte, votăm. Ca supliment la 102, 104 la adăugare la 103. Deci 102 l-am votat deja. Nu. Votăm acum 103 ca adăugare la 102. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. Votăm acum 104 ca adăugare la 103. Corect? Nu? Bine, votăm 104 ca adăugare la 103 pentru împotrivă abțineri se respinge. Verificăm.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 a secretariatul. Bine, secretariatul îmi comunică că am uitat să votăm. L-am uitat pentru că era șters aici, dar uh, l-am uitat să votăm 92. Îmi cer scuze, trebuie să votăm, deci 92 acum. Pentru că trebuie să-l votăm. Deci, 92, uh, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă rog să rămâneți cu mine sus. Da, se adoptă. Acum 105. Vreți să verificați 92? Su sunt 92, bine. Check sunt 92. Verificăm 92, vă rog atunci. Votul e chiuso. S-a închis votul. 28 pentru, 22 împotrivă. Acum amendamentul 105. Să ne întoarcem deci la 105. Iată-l aici. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 106 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 108 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 109. cine e pentru? 107. 107, îmi cer scuze. Da, da. 107 pentru. Contrario. Astenuto approvato. Împotriva abțineri se adoptă. opt cu vot, vot cu apel nominal la 108. Se deschide votul. Non apel nominale, facem la verifică. Adică nu apel nominal, de fapt verificare electronică, spune președinta. 108 uh, se închide votul. 29 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 111. Cine pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. 112. Cine pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. 113. Pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. Acum AM Silviei. 114 pentru, împotrivă, abține se respinge. Amendamentul 13, a favore? Check. Su cosa? 114, check. 114, verificăm, să deschis votul. Stazione chiusa. S-a închis. 32 pentru, 22 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 13 împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 14, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 15, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 16, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 împotrivă, abțineri, se respinge. 2 și cu 20 împreună, votăm împreună, deci nu pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm, verificăm 2 și 20. to 20. Bine, il voto è chiusa. S-a închis votul. 29 pentru 24 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 22 pentru împotrivă abțineri se respinge. 23 votăm pentru împotrivă abțineri se adoptă.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 S-a închis acum din nou. 26 pentru 25 împotrivă. Se adoptă. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Verificăm. S-a deschis votul și s-a închis. 26 la 26. Se respinge. Respins. Treizeci și cinci acum. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Nu, verificăm. Verificăm 3. S-a închis. S-a închis. Se respinge. 37. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 38, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41, pentru, împotrivă, abține, se respinge. 42. Pentru, împotrivă, Abține, se respinge. 40. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum votăm uh, Vot cu apel nominal. Votul final asupra raportului. Bun, se închide votul. ...27 pentru 25 împotrivă și două abțineri se adoptă. Il voto è terminato, se qualcuno deve uscire che poi passiamo. Am terminat cu votul acum și după aceea trecem la ultimele două puncte de pe ordinea de zi. Ecco, lasciamo 5 minuti se qualcuno vuole abbandonare l'aula. Vă rog, probabil că unii vor să plece, îi rog să părăsească sala. Bene, allora passiamo al punto numero... Bine, atunci să trecem acum la punctul 10 de pe ordinea de zi. Mecanismul de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei. Pentru această dezbatere avem alocată 45 de minute. Există 112 amendamente care au fost depuse, majoritatea dintre acestea în limba engleză. Acum este disponibilă și traducerea. A existat deja o discuție preliminară în, în reuniunea precedentă. Raportor este domnul Carins cu privire la amendamente. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voi încerca să vorbesc pe scurt, de fapt mă interesează mai mult să aud ce au de spus colegii mei. În primul rând vreau să le mulțumesc tuturor acelora care au depus amendamente. Foarte multe au fost foarte interesante, însă unele mi-au dat de gândit. Un lucru pe care vreau să-l menționez. Eu consider că această legislație este una foarte importantă. E important ca să treacă prin Parlament. Cred că, într-adevăr, avem nevoie ca în Europa Comisia să aibă acest rol de a se implica în acordurile interguvernamentale între statele membre și furnizorii de energie din țările terțe. Trebuie să ne asigurăm că acordurile interguvernamentale sunt conforme legislației europene. Acesta este primul țel al legislației, iar al doilea este ca în Europa să se creeze o abordare comună în ceea ce privește negocierile privind furnizarea de energie. Cred că toți consumatorii Uniunii Europene ar avea de profitat. E destul de clar că vom întâmpina un anumit grad de rezistență dintr-o parte a, sta- dintr-o parte a statelor membre asupra în ceea ce privește această legislație. Orice aspect care e obligatoriu întâmpină astfel de rezistențe. De aceea, cred că e important ca noi, Parlamentul, să vorbim cu o singură voce, astfel încât să avem un avantaj în discuțiile cu Consiliul și Comisia. Am două comentarii. Primul dintre acestea este o întrebare legată de amendamentele care au fost depuse. În primul rând, natura acordurilor comerciale. Dacă citim cu atenție amendamentele, atunci observăm că există două părți ale argumentului. Unele amendamente spun că niciun fel de acord comercial ar trebui să fie inclus chiar dacă face parte dintr-un acord interguvernamental. Pe de altă parte, avem amendamente care spun că nu doar acordurile interguvernamentale trebuie să intre în sfera de aplicare acestei legislații, ci și cele comerciale. Eu propun o cale de mijloc, adică să ne restricționăm la ideea legislației așa cum ne-a fost propusă de comisie. Adică vorbim de legislație care acoperă acordurile interguvernamentale. Între acele aspecte din acordurile comerciale la care se face referire în acordurile interguvernamentale trebuie să fie incluse și transmise comisiei. Apoi, în articolul 7, acela are de-a face cu confidențialitatea, acela este foarte important. Trebuie în legislație să introducem un text foarte clar care să spună când se trimit părți dintr-un acord comercial pentru evaluare spre comisie, atunci dacă statele membre cer acest lucru, acele părți pot să rămână confidențiale și să nu fie transmise altor state membre. Deci doar comisia poate să vadă acest lucru. Observă dacă aspectele incluse acolo sunt sau nu conforme cu legislația Uniunii Europene, însă nimic comercial, nici informație comercială nu ajunge la celelalte state membre. Acestea sunt uh, sugestiile mele, să căutăm o cale de mijloc. Un al doilea subiect despre care vreau să discut sunt amendamentele 112-114. Aici includerea sau neincluderea acordurilor de investiții în legislație. Citind legislația și amendamentele de mai multe ori, uh, M-am gândit, oare e această idee una bună, dar chiar mai mult, această idee își găsește locul în această legislație. Am discutat cu reprezentanții comisiei și, din câte am înțeles eu, nici comisia nu crede că aici e locul în care trebuie să fie incluse acordurile privind investiția. Comisia spune că asemenea tipuri de acorduri sunt acoperite de altă legislație. Așa că aceasta e întrebarea mea pentru membrii care au depus aceste amendamente amendamente. De ce au făcut acest lucru? Nu e un lucru rău, dar pentru eleganța legislației și subiectul acesteia, eu nu cred că și are locul acest element aici. Doar cu observație, mâine mă voi întâlni cu raportorii din umbră din celelalte grupuri politice. Acum redactez o serie de amendamente de compromis, vom discuta despre calendar, am o propunere care, în mod nesurprinzător, e undeva la mijloc, astfel încât comisia să poată face ceea ce are de făcut. Aș putea să fac diferite comentarii în legătură cu majoritatea acestor subiecte, dar acestea au fost aspectele pe care am vrut să le discut acordurile comerciale și sugestia pe care am făcut-o deja, să alegem o cale de mijloc și apoi o întrebare pentru acei membri care au depus amendamente în care spun că trebuie să se facă referințe la acordurile comerciale în această legislație. Eu nu văd de ce am proceda așa și se pare că și comisia e de aceeași părere. În consultările cu mine a ajuns la, aceeași, la același rezultat. Așa că probabil colegii mei ar putea să ne spună de ce au acționat așa. Mă voi opri aici pentru a auzi ce au de spus colegii mei. Mulțumim, are cuvântul domnul Lange, raportor din umbră. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând îi mulțumesc domnului raportor. Cred că ați avut exact comportamentul potrivit să se ajungă la un compromis. Pentru că există această provocare de negociere cu Consiliul și știm că în cadrul Consiliului foarte multe state membre vor respinge această legislație, tocmai de aceea e foarte important să existe un consens între toate grupurile politice în instituția noastră, astfel încât să avem o poziție puternică față de Consiliu. Cred că este foarte important să punem pe traiectorie această legislație. Provocările pentru energie politică de viitor sunt foarte dependente și de deciziile care se iau aici. Și dacă ne dorim să definim linia noastră politică până în 2050, atunci trebuie să discutăm și despre acordurile care influențează această politică în domeniul energiei. Așa că acest lucru e cel mai important, să obținem un consens cât mai mare. E clar că în primul rând vorbim despre niște acorduri între state și Uniunea Europeană. Nu cred că putem să facem o referire la toate tipurile de uh, acorduri private. De aceea îi spun domnului raportor că în primul rând vorbim despre acordurile interstatale care au loc după procedura normală, dar aici trebuie să fie numite și acele aspecte comerciale care sunt importante și care merg în aceeași direcție. Apoi, implicarea Parlamentului. Cred că e într-adevăr un factor important în definirea politicii energetice. De aceea e nevoie de o raportare și un schimb de informații cu Parlamentul. Trebuie să ne asigurăm că, în dialogul cu Comisia, putem să definim o cale comună. Comisia este cea care trebuie să verifice acordurile, să vadă dacă acestea se încadrează în conceptul comun în ceea ce privește politica de energie. Mai cred de asemenea și faptul că Comisia trebuie să fie mai activă decât ceea ce vedem în propunere, nu să aștepte pur și simplu după statele membre, ci trebuie să se ocupe de coordonare și de supraveghere într-un mod activ. Va trebui să vedem ce fel de poziție comună putem să găsim. În încheiere, în ceea ce privește acordurile de investiții, Da, există acorduri care conțin și astfel de părți care fac referire la investiții. Și de aceea aș dori să fie și ele integrate. Trebuie să le amintim Comisiei și Consiliului că atunci când există astfel de, contra- de acorduri de protejare a investițiilor, să țină cont de faptul că Parlamentul are rol de codecizie să, și trebuie să țină cont de acest fapt. Probabil ar trebui să le reamintim și celorlalți parteneri că vorbim de, că trebuie să ținem cont de articolele din Tratatul de Lisabona și procedura trebuie organizată puțin altfel. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Jadot. Merci, madame la Mulțumesc, doamnă președinte. Săptămâna trecută, în cadrul Comisiei INTA, am votat avizul la acest raport, care susține în principiu um, eforturile domnului Carins, raportorul, cu uh, o excepție, pe care de altfel nu am înțeles-o foarte bine, și anume absența voinței unor membri ai Comisiei INTA să facă referire la politica energetică și la obiectivele acestei politici ale Uniunii. De la începutul după amiezii am discutat deja cu privire la mizele uh, infrastructurii de energie regenerabilă și este evident că tot ceea ce facem în domeniul energiei, dacă vrem să avem o coerență, trebuie să, ne, să se înscrie în aceeași dinamică uh, ca și obiectivele pe termen lung. Prin urmare, în discuția de mâine cu domnul Carins, voi insista asupra acestui punct. Acest uh, lucru a fost deja adus în discuție de colegii noștri. Trebuie ca toate investițiile pe care le facem astăzi, prin acordurile cu țări terțe, să prezinte această coerență a obiectivelor comune definite pentru 2050 sau chiar pentru un termen mai devreme. Mulțumesc! Grazie, colega del Castillo. eh, eh... Doamna Pilar del Castillo are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă. Așa cum știți, această propunere a Comisiei face parte dintr-un pachet. Face parte dintr-o comunicare care are de-a face cu strategia globală în relațiile externe. Am avut numeroase ocazii să discutăm acest subiect atât în cadrul comisiei, dar și la audierile care au fost organizate. Așa că am dezbătut subiectul de mai multe ori. Însă e un punct pe care aș dori să îl accentuez. Amendamentele mele merg pe următoarea linie. are de a face cu efectul acordurilor interguvernamentale, potențialele efecte ale acordurilor interguvernamentale, atunci când acestea sunt semnate între un stat membru și un alt stat membru. Atunci, acestea sunt tratate la fel ca un tratat, un acord între un stat și o entitate comercială. Adică, atunci când se încheie un acord între un stat membru și o entitate comercială, care ține de domeniul public în ceea ce privește capitalul și gestionarea, în aceste cazuri, trebuie să fie valabile toate mecanismele de informații și tot ce există pentru, tratat, pentru acordurile interstatale. Aceasta este propunerea legislativă și mi se pare foarte importantă. Cu toții știm că există entități comerciale care sunt foarte mari, se află în uh, proprietate publică și joacă un rol foarte important și față de țările terțe. Mulțumim foarte mult, domnul Vidal Quadras are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că ne aflăm între acest punct al discuției. Am discutat de mai multe ori și am spus că e neapărat necesar să existe un mecanism de schimb de informații în ceea ce privește acordurile interguvernamentale atât între statele membre cât și cu țările terțe în domeniul energiei. Cred că cu toții considerăm că suntem o uniune, o uniune care se bazează pe solidaritate. Așa că, pe de o parte, E foarte clar că un stat membru poate să încheie un tratat cu o țară terță după anumite considerații strategice în ceea ce privește domeniul energetic. Însă, nu se poate ca un asemenea acord să aibă după aceea efecte negative asupra altor state membre, pentru că, așa cum am spus, suntem o Uniune. Iar atunci lucrurile ar sta foarte prost. Pornind de la acest raționament, trebuie să ținem cont de cazurile concrete. Pe de o parte, avem domeniul de aplicare al acestei decizii. Anumiți colegi au vrut să excludă acordurile comerciale, O altă parte din colegi au vrut ca Comisia să fie informată doar atunci când există clar aspecte interstatale, iar apoi și colega mea a spus înainte și și eu sunt de părere că atunci când există un acord interstatal și acesta se încheie între un stat și o entitate comercială de stat dintr-o dintr, -o, țară terță, atunci e clar că și această situație trebuie să fie inclusă. Pentru că atunci nu mai vorbim despre un acord privat. În propunerea comisiei trebuie să ne asigurăm că toate informațiile care ajung la comisie se supun confidențialității. Da, acest lucru e foarte important. Bineînțeles că vor exista și anumite excepții de la regulă pentru anumite tipuri de acorduri, atunci când acordurile între, între entități comerciale vor interveni. Însă comisia trebuie să țină neapărat cont de confidențialitate. Orice fel de încălcare va fi, bineînțeles, o încălcare a legislației Uniunii Europene. Apoi, implicarea Comisiei pe timpul negocierilor. Unii consideră că Comisia este cea care trebuie să decide. Alții spun că doar la cererea statelor membre poate să se implice Comisia. Eu cred că trebuie să găsim o cale de mijloc putem să spunem că Comisia ar putea din proprie inițiativă să spună dacă va face parte, va lua parte la negocieri sau nu. Însă atunci când acest lucru îl cer un stat membru, da, trebuie să se implice la negocieri. Un alt aspect e controlul acestor acorduri și dacă acestea sunt conforme politicii Uniunii Europene, înainte ca acordurile să fie semnate. Acest control nu, control nu ar trebui să aibă loc doar atunci când este cerut de un stat membru, ci atunci când există un acord încheiat între state membre care aduc prejudicii unui, unui alt stat membru. Însă un asemenea control trebuie să fie efectuat și atunci când Comisia bănuiește că un anumit acord ar putea avea efecte negative asupra unui alt stat membru. chiar dacă nu i s-a cerut comisiei din partea statului membru să efectueze acest control. Și în final vreau să spun că e neapărat nevoie să ca și efectele negative ale unui acord să fie verificate de comisie. Statul membru trebuie să fie conștient că există un asemenea pericol și dacă semnează respectivul acord, atunci e în pericol să se confrunte cu procedura de încălcare. Îți vă mulțumim frumos, domnule, și cu această intervenție am închis lista vorbitorilor. Reprezentantul Comisiei. Thank you very much, um, Madam Chair. Mulțumesc frumos, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Mă bucur foarte mult că comisia noastră pare să susțină în linii mari propunerea comisiei și chiar uh, să o întărească. Mi se pare o mișcare foarte pozitivă și aș vrea să comentez uh, cu privire la două, trei lucruri care s-au uh, amintit aici, începând cu contractele comerciale. Dacă un stat membru încheie uh, un acord interguvernamental și delegă unei companii private sarcina, de exemplu în cazul proiectelor de gazoducte, statul membru poate să solicite ca acest contract să fie um, partajat cu autoritățile și tocmai aceste contracte comerciale care fac parte din acorduri interguvernamentale trebuie evaluate de comisie pentru a evalua compatibilitatea lor cu legislația europeană. Desigur însă uh, se asigură tratarea confidențială a informațiilor și propunerea comisiei uh, menționează faptul că statele membre uh, pot să informeze uh, Comisia um, cu privire la confidențialitatea informațiilor transmise. Vis-a-vis -vis de calendar, dați-mi voie să vă vorbesc despre evaluarea ex ante a acordurilor interguvernamentale. Uh, Dorim să ne asigurăm că acordul interguvernamental este compatibil cu legislația pieței interne a Uniunii Europene dintr-o etapă timpurie. Acest obiectiv poate fi facilitat semnificativ dacă Comisia este informată bine de la începutul negocierilor acest lucru va reduce în mod inevitabil și nevoia pentru evaluare ex ante și durata unei asemenea evaluări dacă ea totuși uh, are loc. Dacă comisia are prea puțin timp pentru o evaluare ex ante, cu siguranță ea nu va putea oferi un răspuns definitiv, ci va trebui să dea un răspuns condiționat. Uh, lucru care nu mi se pare în interesul statelor membre, al investitorilor sau chiar al consumatorilor. Și, în sfârșit, vis-a-vis -vis de acordurile de investiții, dacă există nevoie de a include o referire conform căreia aceste acorduri bilaterale ar fi uh, supuse unei examinări, această referire va trebui inclusă în regulamentul privind um, acordul bilateral de investiții și ni se pare un lucru esențial, um, dat fiind faptul că acest uh, regulament nu este adoptat și nu putem prevedea rezultatul uh, procedurii. După cum știți, uh, decizia propusă include deja o, o obligație de raportare pentru comisie și acordurile bilaterale de investiții în domeniul energetic vor fi luate în considerare la acest raport. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Grazie. La parola finale. Mulțumesc frumos. Are cuvântul în încheiere domnul Carins. Mulțumesc, dragi colegi, pentru toate intervențiile. Au existat unele observații referitoare la domeniul de aplicare. Este un subiect pe care va trebui să-l discutăm în reuniunea uh, cu raportorii din umbră, să vedem dacă Parlamentul dorește să sugereze ca un uh, acord interguvernamental să fie un acord între statul membru și compania uh, partener din uh, statul terț, deținută de stat, să vedem dacă acest gen de acord ar intra în domeniul de aplicare al acestei legislații. Înțeleg punctul de vedere al colegilor mei. Sunt uh, foarte interesat și vom discuta mâine despre acest lucru, să vedem care este consensul la nivelul Parlamentului. Dacă Parlamentul uh, ajunge la această formulare și ea este, va fi susținută, ne putem imagina care va fi reacția uh, unui guvern sau a două guverne care sunt deja sceptici cu privire la această um, legislație. Dar poate că n-ar fi un lucru rău, pentru că uneori e bine să ai o poziție clară. Și cred că așa vom și face. Înțeleg care este ideea. Și, într-adevăr, așa este mult mai clar care va fi domeniul de aplicare, dar nu o să intru acum în mai multe detalii. În ceea ce privește nevoia de claritate menționată de domnul Vidal Coadres, uh, amendamentele trebuie să fie clare și vis-a-vis -vis de consecințele unei evaluări negative. Sunt total de acord. Și consecința trebuie să fie o procedură și asta se află și în compromisul la care lucrez. O procedură prin care Comisia informează statul membru, iar acesta ia în considerare informația dacă ignoră recomandarea Comisiei și semnează oricum acordul, atunci trebuie avută în vedere o procedură de încălcare, astfel încât uh, statul membru să înțeleagă că nu este obligatoriu să respecte recomandarea Comisiei, dar dacă acțiunea sa încalcă dreptul comunitar, Comisia are dreptul să se gândească la demararea unei proceduri de încălcare. Uh, Vis-a-vis -vis la considerentele, dintr-o serie de, uh, la care se face referire într-o serie de amendamente, formularea a fost aceeași uh, și din partea verzilor și din partea socialiștilor. Trebuie să facem referire clară la obiectivele de uh, politicii de energetice și de schimbări climatice. Am un amendament unde um, formularea este puțin mai um, laxă. Nu sunt împotriva ideii, cred că um, trebuie doar să formulăm puțin altfel lucrurile. Am auzit care este răspunsul Comisiei la um, acordurile de investiții. Cred că este un alt subiect pe care trebuie să-l discutăm mâine, să vedem dacă reușim să ajungem la un consens și în acest sens. Altceva? Nu cred că mai este vreun aspect care să fi fost adus în discuție și să nu-l fi abordat chiar și pe scurt. Uh, Vă mulțumesc pentru amendamente, pentru dezbatere și aștept cu nerăbdare reuniunea coordonatorilor de mâine. Re- reuniunea raportorilor din umbră, îmi cer scuze. Președinte, mulțumesc, domnule Carins. Reprezentará mandat. Votul în Comisia ITRE care va fi oarecum parmat, uh, mandatul pentru începerea negocierilor cu Consiliul, va avea loc în 28 februarie anul curent. Să trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi, o piață digitală unică competitivă. E-guvernarea ca vârf de lance. Doamna Țicău, aveți cuvântul. 45 minute. E quindi... Aveți, uh, avem 35, 45 de minute pentru a analiza acest subiect. Aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președintă. Uh, guvernarea electronică și o piață digitală competitivă sunt uh, subiecte extrem de importante. Agenda digitală este o parte importantă a strategiei Europa 2020 ar fi foarte multe de spus uh, pe această temă. Am să încerc să fac doar o prezentare scurtă, astfel încât să dau uh, și colegilor ocazia să intervină, întrucât uh, mă interesează punctele de vedere ale acestora. Întâi și întâi trebuie spus că o componentă foarte importantă a agendei digitale este dedicată exploatării comunicațiilor și tehnologiei informației pentru promovarea unei guvernări electronice inteligente, sigure, sustenabile și inovatoare. În uh, agenda digitală există mai multe um, acțiuni uh, referitoare la guvernarea electronică, printre care aș menționa sprijin pentru servicii transfrontaliere neîntreruptă de guvernare pe piața unică, asigurarea de către statele membre a interoperabilității depline a serviciilor de guvernare electronică, asigurarea de către statele membre a faptului că ghișeele unice funcționează ca centre complet dezvoltate de guvernare electronică, crearea de comun acord între statele membre a unei liste de servicii publice transfrontaliere esențiale, furnizarea de orientări privind standardizarea tehnologiei informației și comunicațiilor și achizițiile publice. Sunt mai multe acțiuni, am uh, ales uh, doar câteva pentru a fi prezentate. Uh, ca istoric, la nivelul Uniunii Europene există 20 de servicii publice de bază ce sunt monitorizate încă din 2001, dintre care 12 sunt dedicate cetățenilor și anume impozite pe venituri, căutare de locuri de muncă, beneficii de securitate socială, documente personale, registrarea autovehiculelor, autorizații de construcție, declarații la poliție, biblioteci publice, certificate de stare civilă, schimbarea adresei și e-sănătate. Și opt servicii sunt dedicate întreprinderilor, contribuția socială pentru angajați, impozitul pe profit, TVA, înregistrarea întreprinderilor, depunerea de date la oficiul statistic, declarații vamale, permise privind mediul, achizițiile publice electronice. Pentru a măsura progresele înregistrate în asigurarea versiunii online a acestor servicii, se folosește un cadru în patru etape. Publicarea de informații online, prima etapă, interacțiunea într-un singur sens, descărcarea de formulare, a doua etapă, interacțiunea în ambele sensuri, descărcarea de formulare, completarea de formulare online, cea de-a treia etapă, și ultima etapă, cea mai complexă, se referă la tranzacții online complete, inclusiv integrarea cu serviciile de livrare și cu plata. Potrivit celui de-al nouălea raport de evaluare comparativă, media disponibilității serviciilor publice online din Uniunea Europeană a atins un nivel de 82% în 2010. Cele mai bune rezultate s-au obținut în Austria, Irlanda, Italia, Malta, Portugalia și Suedia. Uh, raportul arată că serviciile destinate întreprinderilor sunt, cele mai, sunt mult mai avansate decât cele destinate cetățenilor. 55% din serviciile necesare pentru înființarea unei întreprinderi sunt furnizate prin intermediul unui portal dedicat, fie automat în Austria, Danemarca, Estonia, Irlanda, Suedia și Regatul Unit. În ceea ce privește complexitatea la nivel online a celor 20 de servicii de bază, Malta, Portugalia, Suedia, Austria, Slovenia și Estonia ocupă primele locuri. În 2010, municipalitățile au prezentat un nivel de disponibilitate online uh, numai la jumătatea uh, celui al uh, municipalităților mai mari. Există și factori cheie pentru asigurarea unei interoperabilități la nivel european a serviciilor de guvernare electronică și anume Identity Management, interoperabilitatea și standardele deschise, ă, acestea fiind cele mai importante condiții prealabile pentru o guvernare electronică de succes. La nivelul Uniunii Europene, interoperabilitatea înseamnă că o aplicație de guvernare electronică dintr-o țară dată ar trebui să accepte semnături electronice trimise de orice persoană fizică sau juridică din orice altă țară, Chiar dacă semnătura este creată pe baza acreditărilor din partea prestatorilor de servicii de certificare din alte țări. Întrucât multe aplicații se bazează numai pe furnizorii de servicii de certificare acreditați de propriul organism național de acreditare, interoperabilitatea deplină ar însemna fie că propriul organism național de acreditare trebuie să poată acredita furnizori de servicii de certificare din alte țări, fie că trebuie să încheie acorduri multilaterale între organismele de acreditare din diverse țări. Statele membre astăzi folosesc diferite metode de aplicații de guvernare electronică care utilizează semnături electronice și cele mai multe dintre statele Uniunii Europene au adoptat semnături electronice în cadrul aplicațiilor lor de guvernare electronică, fără a ține seama de semnăturile electronice create de întreprinderi și de indivizi în alte țări cadrul organizatoric tehnic și de reglementare a fost din păcate organizat în special dintr o perspectivă națională. Aș uh, vrea să prezint uh, câteva dintre măsurile pe care le propune raportul uh, și anume trebuie subliniat faptul că din păcate potrivit tabloului de bord al agendei digitale pentru două mii unsprezece doar 50% dintre utilizatorii serviciilor de guvernare electronică au completat formulare online. Uh, subliniem faptul că internetul este utilizat într-o mai mare măsură de dispozitivele mobile, uh, atât de cetățeni cât și de întreprinderi și de aceea solicităm asigurarea unor servicii de guvernare electronică accesibile și adaptate la mai multe canale de distribuție, inclusiv la internetul mobil o guvernare electronică este deosebit de eficientă pentru cetățenii și imm urile din uniunea europeană cu avantaje datorate costurilor administrative scăzute întrucât adesea cetățenii și imm urile se confruntă cu obstacole insurmontabile atunci când operează la nivel transfrontalier în uniunea europeană. obstacolele majore în calea accesului transfrontalier la serviciile electronice ale administrațiilor publice sunt legate de utilizarea semnăturii electronice și identificării electronice și de faptul că interoperabilitatea este absentă sau insuficientă la nivelul Uniunii Europene. Pentru a asigura servicii transfrontaliere eficiente de guvernare electronică la nivelul Uniunii, garantând o interacțiune reciprocă sau automată între administrații și cetățeni și întreprinderi, este necesar un cadru juridic comunitar, coerent și clar, privind recunoașterea reciprocă a autentificării, identificării și semnăturii electronice de aceea salutăm adoptarea planului de acțiune privind semnăturile electronice și identificarea electronică precum și contribuția acestui plan dar și a proiectului pilot storc la interoperabilitatea serviciilor publice transfrontaliere. solicităm însă comisiei să revizuiască directiva privind semnăturile electronice și solicităm elaborarea unei decizii pentru a asigura recunoașterea reciprocă a identificării și autentificării electronice. standardele sunt extrem de importante și de aceea Salutăm mandatul dat de Comisie organismelor europene de standardizare uh, pentru a actualiza și raționaliza cadrul european de standardizare privind semnăturile electronice. Interoperabilitatea aplicațiilor de guvernare electronică necesită interoperabilitatea infrastructurilor de cheie privată, naționale printr-un serviciu european de validare, un bridge european, de asemenea, invităm statele membre să elaboreze strategii naționale de guvernare electronică în conformitate cu obiectivele și scopurile planului de acțiune privind guvernarea electronică, în special cu deschiderea pieței interne. De asemenea, solicităm statelor membre să asigure bugetele necesare și să utilizeze instrumentele TIC pentru a îmbunătăți transparența și responsabilizarea pentru a reduce sarcina administrativă. Și de asemenea trebuie să spunem că un sistem transfrontalier sigur de guvernare electronică reprezintă o parte integrantă din protecția infrastructurilor critice europene. În ceea ce privește sistemul de achiziții publice electronice, vreau să subliniez faptul că la nivelul Uniunii Europene cheltuielile publice reprezintă șaisprezece din produsul intern brut i de aceea solicităm ca sistemul electronic de achiziii publice să fie utilizat până în două mii cincisprezece pentru toate achiziiile publice ale statelor membre i ale instituiilor europene. de asemenea solicităm utilizarea sistemului de achiziii publice electronice i pentru concesiuni. solicităm statelor membre să încurajeze participarea imm urilor la sistemul Uh, de achiziții publice electronice și trebuie să subliniem faptul că sistemul de achiziții uh, publice electronice are două componente, o fază de preatribuire și o fază de postatribuire și de aceea solicităm statelor membre să pună pe deplin în aplicare și să integreze ambele etape în cadrul portalurilor lor de achiziții publice electronice până în 2015. În ceea ce privește facturarea electronică, salutăm inițiativa privind facturarea electronică, care vizează să transforme facturarea electronică în metoda predominantă de facturare în Uniunea Europeană până în 2020. De asemenea, arătăm că această facturare electronică are multiple beneficii, precum perioade de plată mai scurte, mai puține erori, o colectare mai eficientă a TVA, reducerea costurilor de imprimare și de expediere, Uh, salutăm noile norme privind TVA-ul în ceea ce privește facturarea electronică, care asigură un tratament egal între facturile de, pe suport de hârtie și cele electronice, dar invităm industria și organizațiile europene de standardizare să-și continue eforturile pentru a promova convergența către un model comun de date pentru facturarea electronică. Vreau să subliniez aici faptul că Danemarca, Finlanda, Italia, Spania și Suedia au impus facturarea electronică a autorităților publice și solicităm ca facturarea electronică să devină obligatorie pentru toate achizițiile publice până în. două mii șaisprezece închei spunând că este important ca statele membre să înființeze foruri naționale privind facturarea electronică cu o reprezentare echilibrată a părților interesate și de asemenea privind facturarea electronică trebuie să nu uităm că există și utilizatori cu un acces limitat sau inexistent la internet și de aceea trebuie păstrată și opțiunea privind uh, facturarea electronic, facturarea pe hârtie. Uh, nu în ultimul rând, uh, vreau să subliniez că este important ca este important pachetul de măsuri adoptat de Comisie privind datele deschise și solicităm statelor membre să susțină reutilizarea în mod inovator a informațiilor din uh, sectorul uh, public. Nu în ultimul rând, trebuie menționat uh, facilitatea de conectare a Europei, care alocă aproximativ 9,2 miliarde de euro pentru susținerea investițiilor în rețelele de bandă largă rapide și foarte rapide și în servicii digitale paneuropene. Deci este important să dezvoltăm rețeaua, este important să dezvoltăm serviciile, este important ca guvernele, ca statele membre să dezvolte strategii de e-guvernare um, în același spirit uh, și având aceleași obiective cu planul de acțiune pentru guvernare electronică la nivel european și, nu în ultimul rând, interoperabilitatea este esențială și asigurarea bugetelor necesare. Vă mulțumesc și accept cu interes observațiile din partea colegilor. Eh, grazie. La parola al eh, collega cuvântul colegul Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Mulțumesc. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor, doamnei Țicău, pentru acest raport pe care ni l-a prezentat. Întâlnim aici niște puncte foarte importante care țin de acest subiect foarte important. Trebuie să învățăm și din ceea ce nu a mers bine în politica europeană în ceea ce privește administrarea pe internet. Trebuie să ne propunem și niște obiective flexibile. Trebuie să ținem cont de faptul că unele state membre fac eforturi într-adevăr, însă trebuie să ținem cont și de cei care sunt deja mai avantați. Până la urmă, noi ne dorim un același nivel de servicii pe internet pentru Uniunea Europeană. De aceea e importantă această interoperabilitate la nivelul Uniunii Europene. Doamna Țicău a făcut niște propuneri foarte bune în ceea ce privește îmbunătățirile care pot fi făcute în ceea ce privește guvernanța electronică și alte servicii care pot să aducă multe beneficii. Cred că acest text este unul foarte bun, însă mai există loc și de îmbunătățiri. Propunerile doamnei Țicău merg mână în mână cu agenda digitală. Acum trebuie să facem eforturi astfel încât să putem îmbunătăți și mai mult textul și probabil ar trebui să ne axăm mai mult pe această inițiativă emblematică a Uniunii Europene. Câteodată, oferirea de soluții electronice, cum ar fi, de exemplu, factorarea electronică și așa mai departe, merge un puțin cam departe. Cred că Comisia ITRE nu trebuie să facă niște propuneri proprii în acest sens. Uh, noi ar trebui să abordăm, o, abordăm problema cumva neutru din punct de vedere tehnologic. Noi, cei de la PP, ne-am dorit mai multă flexibilitate. Apoi, în ceea ce pri- în flexibilitate în ceea ce privește lucrurile la nivel național, iar apoi, în legătură cu aceste obiective, probabil că ar fi nevoie și de niște stimulente pentru independenți și pentru economia privată. Da, ne dorim mai mult sprijin pentru IMM-uri și ne dorim și niște perspective din punct de vedere al companiilor pe internet. Este un text foarte important pentru toate tipurile de economie. Are o importanță foarte mare. Tocmai acele state membre care suferă cel mai mult din pricina crizei, cum ar fi țara mea, Grecia, ei, tocmai pentru acestea o guvernare electronică, electronică e într-adevăr o soluție bună, atât în ceea ce privește productivitatea cât și transparența. Însă, independent de stadiul în care se află un stat membru, este clar că această guvernare electronică este un obiectiv foarte important. S-ar put, există și îmbunătățiri tehnologice în ceea ce privește asemenea servicii pe internet și aici guvernele pot să acționeze mai mult. Mulțumesc! La parola la signora Mazes Kukovic. Mulțumesc, are cuvântul doamna uh, Mazes Kukovic. Ceva. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea să vă mulțumesc, vreau să mulțumesc în primul rând raportoarei pentru acest raport foarte interesant. Vreau totuși să completez uh, cu câteva idei sau propuneri noi, dacă îmi permiteți. Slovenia, țara din care provin eu, a fost uh, vârf de lance în Europa acum câțiva ani. De fapt, a primit și un premiu pentru administrația și guvernarea electronică. Însă, anumite domenii, cum ar fi sănătatea și uh, Um, fluxul liber al pacienților sunt uh, reglementate, dar trebuie să creăm anumite condiții pentru aceste aspecte, pentru ca să poată deveni fezabile. Este extrem de important să încercăm de sus în jos să se creeze un flux de informații mai bun. Ar fi foarte bine, de asemenea, dacă acest domeniu ar putea să se dezvolte tocmai de sus, de la nivelul european, către nivelul național, și regional, pentru că la nivelul național și regional se dezvoltă serviciile și atunci, prin tehnologia informațiilor, am putea să susținem aceste inițiative. Mulțumesc! Perfect, grazie. Vă mulțumesc foarte mult. Da, mai dorește cineva să ia cuvântul, văd? Domnul Kelly. uh, la lista de relatori. Madam Chair, very briefly, I just to... Doamnă președinte, foarte pe scurt vreau doar să spun că susțin cu 100% acest uh, raport. Cred că Europa trebuie să crească și dacă vrea să crească și să devină mai unită, uh, acest lucru se va face în domeniul e-dezvoltării, fie că vorbim de e-guvernanță, e-sănătate, e-comerț și așa mai departe. Ne aflăm acum în etapa în care tânăra populație mai ales este foarte pricepută uh, la domeniul electronic. Tinerii se vor obișnui să folosească toate aceste servicii și noi trebuie să le punem la dispoziția lor online. Într-o perioadă de 4-5 ani am putea revoluționa întreaga linie de dezvoltare, mai ales în ceea ce privește situația economică potențialul comerțului electronic este enorm. În prezent, cred, doar 75% din comercianți uh, fac comerț în afara statului lor membru și 87% nu fac acest lucru. Deci uh, există posibilitatea de a fi mai eficient, de a crea o Europa mai unită și noi ar trebui să ne putem aduce contribuția la acest lucru. Mulțumesc frumos! Grazie, la parola la Commissione. Mulțumesc, are cuvântul Comisia, dacă dorește să intervină. Da, mulțumesc frumos. Bună ziua tuturor. Eu aș dori să-i mulțumesc, doamne raportor, pentru acest proiect de raport. Cred că a reușit să cuprindă în cele 13 pagini un adevărat tur de forță al unui subiect atât de vast cum este guvernarea electronică. În ceea ce mă privește, eu îmi voi limita uh, observațiile la planul de acțiune privind guvernarea electronică. Dar subliniez din nou faptul că uh, salutăm uh, uh raportul ei care vorbește despre aspectele cheie pe care noi le considerăm cruciale pentru dezvoltarea nu doar a guvernanței electronice în general, ci și pentru finalizarea uh, pieței unice digitale. Prin urmare, uh, am apreciat uh, observațiile dumneai vis-a-vis de nevoia unei abordări integrate a serviciilor de identificare electronică și recunoaștere. Comisia lucrează în acest moment la o propunere de regulament care uh, va fi făcută publică la sfârșitul primăverii, să spunem. Considerăm de asemenea că este un punct cheie pentru ca toată lumea să poată folosi la maxim beneficiile guvernanței electronice. Ați avut dreptate când a spus că guvernanța electronică este bună atât pentru mediul economic, cât și pentru cetățeni, cât și pentru administrația publică. Dar fără the, the need for a harmon- Identitate electronică, acest lucru nu ar fi posibil. Trebuie însă să existe o um, recunoaștere a unui sistem armonizat la nivel european pentru ca piața digitală să devină o reală. În plus, recunoaștem și faptul că pentru achizițiile publice electronice acest lucru este obligatoriu, mai ales pentru IMM-uri, pentru că uh, s-ar crea o transparență mult mai mare, o mai bună eficiență, s-ar reduce costurile și, prin urmare, este o etapă esențială pentru dezvoltarea pieței uh, digitale unice. Voi încheia spunând că abordarea din acest proiect de raport este cam în direcția planului de acțiune pentru uh, guvernare electronică și în liniile mai vaste ale agendei uh, digitale. Prin urmare, vă mulțumesc frumos! Grazie. Rossi. il vuole aggiungere qualche cosa. Mulțumesc. Dacă doamna raportor dorește să adauge ceva. Grazie. Uh, vreau să mulțumesc uh, tuturor colegilor care au uh, intervenit. Așa cum a spus și Comisia, din păcate, constrângerile pe care le avem din punct de vedere al numărului de pagini, al numărului de caractere, nu ne permite să extindem atât de mult raportul, așa cum subiectul privind guvernarea electronică și piața digitală ar merita-o. Uh, vreau doar să subliniez uh, faptul că um, <clears throat> guvernarea electronică și implementarea agendei digitale vor uh, contribui la crearea de locuri de muncă pe teritoriul Uniunii Europene. De exemplu, astăzi um, o companie, să zicem, din Franța, nu poate să participe la o licitație publică organizată undeva în uh, Bulgaria, uh, tocmai pentru că, din păcate, nu există încă interoperabilitatea uh, semnăturilor electronice, deci nu există recunoașterea mutuală a semnăturilor electronice. Există bariere tehnice, operaționale, administrative, legale. Acestea trebuie îndeplinite. Un prim pas a fost, directiv, a fost făcut de Directiva Serviciilor, care a impus crearea până la 1 ianuarie 2010 a unui singur punct de contact uh, pentru uh, <coughs> implementarea uh, și furnizarea de servicii pe teritoriul unui alt stat membru. Cred că este esențial ca abordarea să nu plece doar de sus în jos, așa cum uh, spunea doamna Mezei uh, Covici, uh, ce este important să existe și o abordare de jos în sus, astfel încât toți actorii implicați să, fie, să poată să implementeze servicii de guvernare electronică. Subliniez faptul că foarte mare parte din serviciile publice sunt furnizate la nivel local. Dacă un cetățean european a părăsit uh, statul său de origine și lucrează sau studiază uh, temporar uh, într-un alt stat membru, această persoană are nevoie să poată să-și plătească taxele și impozitele locale, are nevoie să poată să interacționeze cu administrația locală sau națională și din statul său de origine. Și de aceea interoperabilitatea la nivel uh, european este esențială pentru realizarea pieței uh, unice digitale. Uh, rolul autorităților publice este esențial. Uh, ele trebuie să dea un exemplu și în ceea ce privește comerțul electronic, primul exemplu și cel mai relevant este cel al achizițiilor publice prin mijloace electronice, care, sistem care a adus nu doar transparență, ci și economii importante la bugetul de stat. Pot să vă spun că în foarte multe dintre țările care au implementat sistemele electronice de achiziții publice, pentru anumite categorii de produse uh, s-au uh, realizat economii de până la 30% din uh, prețul anterior de achiziție. <coughs> Iată de ce serviciile de guvernare electronică devin tot mai importante, cu atât mai mult cu cât pentru piața internă a Uniunii Europene este nevoie ca atât uh, produsele cât și serviciile să poată fi furnizate pe întreg teritoriul Uniunii Europene uh, și în acest sens uh, cred că este, sunt importante atât bugetele alocate de către Comisie prin facilitatea de conectare a Europei, dar și prin alte fonduri, uh, gen programul pentru competitivitate și inovare, care va fi preluat și în orizont 2020, uh, uh, dar sunt importante și bugetele naționale și nu, în, și nu în ultimul rând dezvoltarea sistemelor naționale de guvernare electronică, astfel încât să fie asigurată interoperabilitatea întâi la nivel național, dar și la nivel european. Încă o dată mulțumesc uh, colegilor pentru observații. Sunt convinsă că raportul uh, va fi îmbunătățit. Uh, Așa cum am spus, am avut o limită foarte strictă privind dimensiunea raportului. Aștept cu interes amendamentele colegilor și sunt convinsă că prin acest raport Parlamentul va avea un uh, important cuvânt de spus în uh, dezvoltările viitoare privind guvernarea electronică la nivel european. Vă mulțumesc! Bine, grazie per uh, queste concluzioni. Mulțumesc frumos pentru cuvintele de încheiere. Termenul pentru depunerea amendamentelor este miercuri, 15 februarie, la prânz. și următoarele reuniuni ale comisiei vor avea loc la 27 februarie între 15-18.30 și apoi ziua următoare de la 9 la 12.30. Am uh, încheiat uh, așadar sesiunea de astăzi. Mulțumesc tuturor! O seară bună!